spun că iată, dau înapoi cele două minute pe care uh, le-am luat anterior, la uh, anterioara noastră discuție. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Acum uh, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul raport, situația femeilor în război, raportul doamnei Nicolai. Și dau cuvântul doamnei raportare pentru patru minute. Vă rog, doamnă Nicolai.

S-au înscris la cuvânt mai mulți vorbitori decât uh, timpul alocat, uh, astfel încât o să dau cuvântul cu prioritate celor care nu uh, au luat cuvântul până acum. O să încep cu doamna Matera. Per la sua lezione Uh, felicitări, domnule Alvaro, pentru faptul că a fost, ales, ați fost ales în, în postul de vicepreședinte. Felicitări și doamnei Nicolai pentru un raport foarte bun, pentru că trebuie garantată siguranța femeilor care au curajul să fie active în situații de război. În numeroase zone de război din lume, adesea se produc violențe sexuale sub uh, forma unor violuri de masă și alte forme de abuz, cum ar fi traficul de ființe umane, ca tactică de război și aici femeile sunt uh, principalele victime. Sunt uh, acte inacceptabile care au grave consecințe psihologice și fizice, mai ales față de femei și familiile acestora. Uh, trebuie mai multă severitate în condamnarea responsabililor crimelor, pentru că impunitatea nu poate fi negociabilă și nu poate exista pace fără dreptate. E important să sporim participarea femeilor în rolurile de luare de decizie în procesele de pace și în definirea măsurilor de siguranță. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum? A, Flașicova Benova are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, ultimii 10 ani, nu s-a înregistrat foarte mult progres în ceea ce privește prezența femeilor în administrația publică. Contingentele s-au folosit uh, cu toate acestea, însă, procentul femeilor uh, implicate în negocierile de pace este de sub 10%. Cu toate acestea, femeile sunt uh, vectori importanți de comunicare interculturală. Femeile sunt uh, cele care pot uh, elimina taburile și stereotipurile și pot comunica cu femeile din situații de conflict. Uh, femeile au fost puse în general pe locul 2 uh, uh, tradiția, religia și uh, cultura au fost adesea învinovățite pentru acestea. Dar noi acum trebuie să punem accent pe rolul femeilor, mai ales în uh, misiunile de menținere a păcii. Mulțumesc foarte mult. Uh, următorul vorbitor, domnul Romeva Iroeva. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că e o chestiune crucială, nu doar pentru că rolul femeilor e atât de important ca victime, ele sunt ținta uh, atacurilor de foarte multe ori. E important deoarece femeile pot juca un rol important în ceea ce privește clădirea păcii, reconstruirea societății și modificarea unor uh, modele care au dus, în primul rând, la apariția războiului. Deci e o chestiune esențială pe care trebuie să o, esen- să o subliniem, așa cum face și ONU în rezoluția sa 1320 și 1820. De aceea e atât de important ca Uniunea Europeană să aibă un reprezentant specific pe această temă, așa cum s-a spus. Și sunt complet de acord cu asta. E o șansă enormă pe care o are Uniunea Europeană pentru a plasa această chestiune în centrul activităților sale de politică externă. Nu e o chestiune minoră, e o șansă enormă pe care nu trebuie să o ratăm cu niciun preț. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Romeva. Acum, doamna Ceșcova, un minut. Vážený pane předsedo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Se comit eh, crime teribile împotriva femeilor și a fetelor în zonele de conflict, ceea ce este un semnal clar că drepturile fundamentale nu sunt respectate în ciuda tuturor eforturilor depuse sunt uh, violențe sub forma uh, violor de grup, trafic de ființe umane și alte forme de abuz sexual care continuă să existe în războaiele și conflictele în întreaga lume. Nu putem tolera aceste atacuri împotriva demnității umane, de aceea sunt de acord cu ideea uh, raportoare că trebuie un cod de conduită pentru uh, misiunile civile și militare care să spună clar că violențele sexuale reprezintă o activitate infracțională care trebuie uh, acuzată și condamnată. Trebuie să avem toleranță zero la violența împotriva femeilor și fetelor în zone de conflict și tabere de refugiați. Susțin propunerile în referi, uh, referire la consolidarea rolului femeilor în dialog la nivel înalt, rolul femeilor în misiuni internaționale civile și de securitate, ceea ce ar trebui să fie o precondiție în orice proces de pace. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum mai sunt două intervenții la Cash DI. În primul rând, doamna ceva. Sper că am spus bine numele. Un minut, vă rog. Mulțumesc. domnule președinte. Mulțumesc, În primele două războaie mondiale, femeile își pierdeau pe front uh, soții și fii. Astăzi, femeile sunt ele însele victime în situații de război. Sunt uh, un grup foarte vulnerabil. Mă bucur că Parlamentul European uh, se Uh, manifestă în sfârșit pentru ca violențele în situații de război să fie considerate crime de război. Iată de ce salut raportul doamnei Nicolai. Consecințele asupra victimelor sunt fizice și psihologice. Aceste violențe au un impact și mult mai extins asupra uh, bărbaților care nu au reușit să-și ocrotească femeile, asupra uh, soțiile și mamele și asupra copiilor. Deci efectele se răspândesc uh, asupra generațiilor și uh, cronologic. Femeile joacă un rol important în soluționarea conflictelor, în dialogurile politice pentru pace și au un, un rol important în misiunile civile și militare pentru soluționarea conflictelor

V-am văzut, uh, dar nu avem timp. Am limitat numărul de înscrieri la cuvânt și uh, am... Uh, și să știți că, din păcate, nu putem da cuvântul tuturor celor care doresc acest lucru. Fiindcă dacă am face așa, am rămâne aici până diseară. Dar dat fiindcă este un subiect atât de important, vă dau cuvântul doamnă Strifler, dar să știți că nu vom putea face același lucru mereu. Dar dat fiind importanța acestui subiect, vă dau un minut înainte de doamna comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Violențele sexuale și grupurile în masă ca armă de război sunt sunt în creștere, din păcate, în lumea întreagă. Parlamentul European uh, a atras atenția în numărate rânduri asupra situației care uh, se deteriorează în estul Republicii Congo și nu numai. Eu uh, m-am deplasat în Kivu de Sud în ultimul timp și vă pot spune cât de gravă este situația și care sunt consecințele fizice și psihice asupra fetelor și femeilor în urma acestor acte de violență. Uh, haideți să ne dăm seama că în fața unor astfel de atrocități, sănătatea reproductivă și sexuală trebuie să fie un subiect pe care să-l abordăm fără tabu, iar sancțiunile trebuie să joacă, iar uh, mă scuzați, protecția sănătății reproductive și sexuale și uh, trebuie să capete un rol foarte important. Știm că uh, crimele, că violențele în situații de război reprezintă o crimă de război și uh, uh, trebuie să ne asigurăm că femeile nu sunt folosite ca o armă în uh, timpul situațiilor de război. Mulțumesc, dăm acum cuvântul doamnei comisar, doamna Georgieva. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând vreau să îi mulțumesc din inimă doamnei raportor, doamnei Nicolae. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați programat această temă după ce am vorbit despre un subiect asemănător, despre Dafne. În Uniunea Europeană noi luăm foarte în serios uh, rolul femeilor și mai ales rolul lor în ceea ce privește pacea și securitatea prin uh, implementarea rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate și altor rezoluții asemănătoare. Avem o abordare cuprinzătoare în toate instrumentele noastre de politică externă și în toate programele și politicile noastre. În 2008, Uniunea Europeană a adoptat o abordare cuprinzătoare privind punerea în practică a două rezoluții, 1325 și 1820, care acoperă toate politicile întreprinse de UE în timpul și după încheierea conflictului. Se bazează pe rezoluția 1325 care stipulează participarea femeilor uh, la conflicte, la eforturile de pace și de consolidare a păcii. Finanțarea acum. Avem instrumentul european pentru stabilitate. E un instrument cheie pe care îl putem folosi pentru măsuri de stabilizare și de construirea capacității. Și în acest instrument ținem cont uh, tot timpul de egalitatea între sexe. Cine sunt persoanele cele mai vulnerabile în caz de catastrofă umanitară? Ei bine, femeile, copiii, handicapații, bătrânii. Și e un obiectiv cheie și al asistenței noastre umanitare. Noi sprijinăm, sprijinim ajutorul acordat femeilor prin instrumentul nostru de ajutor umanitar, însă în același timp sprijinim autonomizarea femeilor prin programe uh, finanțate în zonele respective, programe adresate femeilor. Eu voi merge în Republica Democratică Congo peste trei săptămâni și principalul meu obiectiv va fi să abordez problema ridicată de acest raport. Protecția femeilor, încetarea violurilor ca armă de război împotriva femeilor pe timp de război. În general, Uniunea Europeană e activă în peste 70 de țări și în total instituțiile și statele membre au reportat uh, în jur de 200 de milioane de euro în 2009 și 2010 folosite în acest scop. Și acum, politica de securitate și apărare comună. Majoritatea misiunilor și operațiunilor includ exerciții de drepturi ale omului și de mm, egalitate între sexe. Și avem acum trei moduluri de uh, programe privind uh, pregătirea în contextul PSAC, care se vor finaliza în 2012. De asemenea, colaborăm cu forțele militare pentru a înțelege împreună foarte bine toate aspectele umanitare din conflicte, mai ales uh, modul în care sunt afectate persoanele cele mai vulnerabile, printre care femeile. Pe lângă dimensiunea externă, e important să acționăm și intern, să numim femei pe post de negociator sau intermediar, să numim cât mai multe femei în uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Statele membre sunt foarte proactive în contextul ONU. 13 state au adoptat planuri naționale de acțiune, altele, precum Germania, au venit cu inițiative speciale privind femeile, pacea și securitatea. Primul raport UE indică faptul că măsurile de punere în practică a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate s-a uh, încheiat în mai 2011. Uniunea Europeană a luat măsuri concrete pentru a spori protecția persoanelor cele mai vulnerabile, inclusiv a femeilor, și ne putem mândri de eforturile noastre, însă trebuie să ne menținem vigilența în toate forurile noastre de activitate, în toate țările, pentru a combate violența sexuală în conflicte, pentru a ne asigura că femeile participă la procesul de recuperarea păcii. Și ca să răspund acum la întrebarea dacă Uniunea Europeană intenționează să numească un reprezentant special. Doamna Ashton a anunțat în decembrie că uh, se va crea un reprezentant special pentru drepturile omului și se va defini clar uh, funcția acestei persoane. Închei acum mulțumindu-vă, mulțumindu-vă încă o dată pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc, doamnă comisar Gheorgheva. Se încheie aici discuția pe marginea acestui punct. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct. Raportul Regner privind, transportul, privind transferul transfrontalier al sediului social.